Ladies and Gentlemen, darf Sie herzlich begrüßen zu den Sitzungen des Ausschusses heute und morgen. Bună ziua. Bine ați venit la reuniunea de astăzi și de mâine. Vom lucra până la sfârșitul anului. Dorește cineva să propună schimbări pentru ordinea de zi? Dacă nu, atunci vă prezint schimbările de, care deja au avut loc. S-a părut, se pare că au existat probleme cu interpretarea în limba română, însă problemele s-au rezolvat. Domnul Chichester a propus o dată pentru voturi. Aș dori să salut câțiva membri noi dar nu știu dacă sunt în sală, dacă sunteți aici. Domnul Gârc, se pare că nu este aici. Domnul Salvador Alvada, nu este nici în sală. Andres Baria. Amelia și Amelia Anders' daughter și noi membri, membrii supleanți, Sofia Cucovici și Gino Trematera. Bun venit așadar noilor membri ai comisiei noastre. Conferința președinților a decis să valideze candidatura acestor persoane. Au existat, a existat o dezbatere dacă aceștia trebuie să fie aici pentru a vota sau nu, dar de vreme ce nu sunt prezenți, uh, problema devine irelevantă. Uh, la mini avem o mini audiere reprezentantul polonez a fost înlocuit, domnul Igor Ostrovski, și va veni domnul Igor Ostrovski și va veni domnul secretar de stat pentru legislație europeană. Și nu vor fi prezenți viceministrul pentru economie, Punctul 13 rămâne același. Doamna Magdalena Gaie va fi înlocuită de deci, către domnul Bruni. Deci mult, vor exista multe înlocuiri. Dacă nu aveți obiecții, atunci trecem mai departe cu această ordine de zi. Trebuie să mergem rapid pentru a avea timp suficient pentru dezbatere. Examinăm acum punctul 3, revizuirea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu. Doamna Gutierrez Cortines are cuvântul acum ca raportoare pentru aviz, după care urmează raportorii din umbră. Însă se pare că nu sunt foarte mulți colegi prezenți. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot să vă eh, relatez opinia mea, cu toate că sunt doar raportoare pentru aviz. Am fost raportoare din umbră în 2002, atunci când s-a adoptat acest program de acțiune pentru mediu. Care este situația în momentul actual? Un lucru este foarte important eh, prealabil. După cum știți, fiind acest program pentru mediu s-a redus mult de la începuturile sale. sens, competențele Comisiei pentru Mediu sunt mai puțin clare în acest moment. Am uh, urmărit lucrurile cu grijă în, ultimul, în ultimii doi ani. S-a vorbit despre biodiversitate. Însă acest, acest lucru nu a fost acest subiect, biodiversitatea nu a fost definit extrem de bine, s-a vorbit despre conservare, despre sol, despre habitat, calitatea apei, care sunt toate uh, extrem de importante. Am avut anul european al apei și programul LIFE. Însă mi se pare că Direcția Generală Mediu nu și-a revenit după ce subiectul schimbărilor climatice a fost scos din domeniul său de aplicare, însă reprezintă cu toate acestea un lucru important. În limitele unui aviz am încercat să menționez problemele care pot apărea. Este, compromisul este unul foarte general și fără limite obligatorii. Și este de asemenea foarte teoretic. Noi trebuie să știm acum ce măsuri tangibile se vor lua, cum se vor implementa măsurile pentru ca Direcția Generală Mediu să acționeze cum trebuie cu puțină imaginație, Direcția Generală ar putea să dea dovadă de leadership, însă mă tem că această Direcție Generală nu prea uh, are stofă de lider. Care sunt subiectele cheie pentru mine? Importanța majoră în viața de zi cu zi a regulilor de impact de mediu toate fondurile structurale, toate proiectele majore depind de evaluarea de impact, de mediu. Însă, nu cred că directiva este bine gestionată. Pentru că se vorbește doar despre un aspect parțial uh, Uh, impactul asupra naturii. Nu se ține cont de impactul vizual, de exemplu, impactul asupra um, întregului context. În Comisia de Petiții se primesc foarte multe petiții care spun că, de exemplu, un drum va distruge uh, niște descoperiri arheologice, însă comisia spune nu este de mm, mm, atribuția noastră. Mulți dintre cei care lucrează în acest domeniu, din punct de vedere al comisiei, sunt biologi, însă nu înțeleg valoarea uh, tuturor patrimoniilor Un lucru care apare din ce în ce mai des acum este energia eoliană și compatibilitatea resurselor energetice cu mediul. Aici, bineînțeles, că trebuie să fim foarte activi. De asemenea, atunci când vorbim despre centrale, avem nevoie de energie și trebuie să găsim zone unde să plasăm aceste centrale. Însă nu trebuie să, să existe o implementare automată. Dar atunci când revizuim directiva, ar trebui să examinăm toate aspectele, peisajul. Zece ani mai târziu, Uh, societatea și-a dat seama că omul nu trăiește singur. Peisajele frumoase sunt importante pentru turism, de exemplu. De asemenea, programul Natura 2000, unul dintre marile eșecuri ale Uniunii Europene, îl reprezintă faptul că programul Natura 2000 era menit să protejeze natura. Spunea, trebuie protejat uh, un anume procent din natură. Însă nu înseamnă că, acest, că această parte din natură trebuie îngrădită și lăsată pur și simplu în voia sorții. Implementarea uh, programului Natura 2000, inclusiv articolul 6, nu este corectă pentru că uh, nu se ține cont de uh, nevoile animalelor, de exemplu, de necesitățile lor alimentare. Și deseori se întâmplă ca parcele de grâu să fie uh, lăsate la dispoziția păsărilor sălbatice. Însă mă întreb dacă avem suficientă agricultură pentru a susține iepurii sau animalele sălbatice. Aceste măsuri trebuie bazat pe un acord cu proprietarii pentru a gestiona pământurile și pentru ca acestea să rămână productive, dacă este posibil. Unele state vor să cumpere proprietățile protejate. Este ridicol, pentru că proprietarul trebuie să gospodărească acest teren. Comisia trebuie să aibă un program de lucru mai clar în legătură cu uh, felul în care se poate acționa și acest program nu trebuie să fie bazat pe interdicții. Am fost raportare pentru directiva solurilor, uh, care a fost anulată din cauza statelor membre care considerau că se încalcă principiul subsidiarității. Însă eu cred că cetățenii totuși au dreptul să știe atunci când solul este contaminat și de asemenea trebuie să se construiască drumurile în mod logic. Trebuie să se țină cont de um, de riscuri cum ar fi inundații sau alunecări de teren. În Franța nu se poate construi în anumite zone datorită faptului că terenul nu este sigur. Mi se pare o abordare foarte bună. Până în 2050 trebuie să examinăm problemele global uh, și în mod realist. Nu putem avea în același timp o a pesticidelor, însă să punem accentul doar pe fungicide, însă noi în Sud avem probleme cu insectele. Dacă ne uităm la o harta Uniunii Europene, ar trebui să facem o distinție între zona Mediteranei, zona nordică, ar trebui să avem mai multe zone în funcție de climă. Nu se poate folosi aceeași regulă peste tot. Câte ori directi- uneori directivele trebuie să se adapteze condițiilor din diverse zone. Și eu am fost raportoare pentru programul LIFE. Însă a avut loc o revoltă a femeilor, a celor cinci raportoare pentru aviz pentru programul LIFE. finanțarea tuturor programelor, totul depinde de programul LIFE. Am făcut prima lectură a programului LIFE și, spre marea noastră surprindere, Comisia a profitat și a spus că programul LIFE va trebui naționalizat și fiecare stat își va putea alege programele. Noi um, însă ne-am revoltat, raportarea din partea verzilor, eu, uh, raportarea din partea socialiștilor, am redactat un amendament în care se spunea că LIFE trebuie să fie un program cadru european. Și că autoritățile locale, cercetătorii, ONG-urile care fac referire la programul LIFE trebuie să știe că este un program european. Altfel vom dubla vom, va exista o suprapunere a plăților pentru aceeași cercetare. Timp de 8 luni ne-am, ne-am luptat cu, cu comisia și până la urmă am câștigat, însă rezultatele au fost spectaculoase. Și marele succes l-au reprezentat proiectele transnaționale. Atunci când berzele migrează, el nu întreabă ce țară survolează. atunci când apar uh, ploi intense, nu contează unde cade această ploaie. Programul LIFE trebuie să își păstreze aspectul internațional transfrontalier. În final, câte ceva despre apă. Cred că am, s-a înregistrat un anume fundamentalism legat de problema apei. Cadrul este un document foarte bun, însă reprezintă doar o parte din uh, întreg gospodărirea apei, directiva apelor din sol, apelor subterane. Acum trebuie să găsim un model bazat pe know-how. Foarte puține state implementează reguli cum ar fi în legătură cu calitatea apei. Trebuie să se utilizeze know-how-ul pentru apă, pentru reciclare. Trebuie să dăm dovadă de o abordare mai sofisticată și mai științifică pentru a avea o abordare globală. Să nu uităm că Uh, nu trebuie să uităm că o zină, o, o centrală de desalinizare a apei poluează. Această sarea este reintrodusă în mare, lucru care are un efect negativ asupra mediului. Desalinizarea apei nu reprezintă o soluție exclusivă, este doar o parte dintr-o, din soluție. Comisia trebuie să aibă o politică integrală a apei în care să se țină cont de întregul ciclu al apei. Știm uh, foarte multe despre uh, precipitație, despre ploaie, despre mm, fluxul râurilor. Toate aceste lucruri trebuie să fie unite. Trebuie să avem programe și pentru apele subterane. Doar prin, printr-o bună cunoaștere a apelor, apelor subterane vom putea să exploatăm gazele din șisturi bituminoase, de exemplu. Așadar, cred că Direcția Generală trebuie să pună accentul pe aceste probleme. Trebuie să utilizeze cunoștințele științifice și să aibă o abordare mult mai globală atunci când reformează aceste directive. Vă mulțumesc. Danke sehr, Frau Kollegin. Frage, ob es noch... Äh, mulțumesc. Raportorii din umbră se pare că nu sunt prezenți. Dorește altcineva să intervină? Comisia dorește să răspunde? Vă rog. Domnule președinte, mulțumesc. O să încerc o intervenție scurtă. Mulțumesc uh, doamnei raportor pentru sugestiile extrem de utile. Aș vrea să clarific puțin lucrurile. Programele Direcției pentru Mediu sunt foarte importante în ceea ce privește politicile de mediu și păstrarea unui accent central pe toate aspe- aceste aspecte. Am început cu o comunitate de 15, acum avem o uniune de 27 de state membre și totuși uh, programele de acțiune sunt aceleași. Au avut loc multe modificări și programul a suferit modificări pe durata vieții sale, de aceea trebuie să înțelegem ce s-a realizat în primul rând în cel de-al șaselea program cadru înainte să trecem la următorul. Trebuie să dovedim că mediul, totul sau uh, acțiunile noastre la nivelul mediului nu sunt total lipsite de imaginație. Câteva cuvinte referitoare la punctul la cele spuse de dumneavoastră. Vrem ca următorul program cadru să se axeze pe obiectivele prioritare și noi am vrea să vedem un mai mare angajament din partea statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare și transpunerea în acțiune a programelor integrate ce vor fi discutate și în Parlament și de asemenea am vrea ca acest program de acțiune pentru mediu să contribuie la implementarea politicilor referitoare la eficiența resurselor. Important este că așa cum a spus și doamna raportor, chestiunile care țin de protecția solurilor, habitat și ce a spus cu privire la apă. Deci toate aceste lucruri noi dorim să avem o abordare integrată a lor. Exact așa cum ați susținut și dumneavoastră și sperăm că cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu uh, să stabilească niște orientări foarte clare în acest sens. Doamna raportoare, în uh, avizul său înscris, a prezentat uh, o solicitare foarte clară cu privire la nevoia de finanțare pentru politica de mediu lucru cu care suntem și noi de acord, va trebui să ne ocupăm nu doar de programul LIFE, ci și de altele și important este să ne asigurăm că toate aceste programe funcționează în sinergie pentru a asigura programele electronice Horizon 2020, Horizon 2020 și programul LIFE. Deci toate acestea să poată funcționa împreună pentru o mai bună protecție a biodiversității, solului, ecosistemelor și celorlalte aspecte menționate de dumneavoastră, în special în ceea ce privește apa. Cred că planul va apărea în cea de-a doua jumătate a acestui an și va da un răspuns la multe dintre chestiunile menționate de dumneavoastră, cu accentul pus pe implementarea legislației actuale la o mai bună integrare integrarea politicii pentru apă în politicile globale și uh, să ne asigurăm că avem cunoștințele necesare pentru a acționa acolo unde acest lucru este necesar. Ați menționat eficiența gestionării apei ca măsură de adaptare la schimbările climatice. Fără îndoială, e un lucru asupra căruia ne vom aplica. Mulțumesc pentru această intervenție. Mai vrea cineva să intervină? Se pare că nu. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, doamna Gutierrez, aveți din nou cuvântul. Aș vrea să mai clarific un aspect în ceea ce privește biodiversitatea. Eșecul în cazul biodiversității este cauzat de faptul că nimeni nu înțelege exact uh, ce înseamnă biodiversitatea. Să, ridică mâna, să ridice mâna cei ce înțeleg concret. Sună foarte bine, dar nimeni nu înțelege concret la ce ne referim. Cred că biodiversitatea ar trebui să fie defalcate pe aspecte cheie. De exemplu, chestiuni care țin de uh, insecte sau certificare, animale, păsări, insecte. Schimbări climatice Aici avem uh, din ce în ce mai mult, mai puține specii de păsări datorită tuturor acestor probleme. Deci trebuie să avem o abordare mai uh, concretă, mai pedagogică, să spunem. Asta ar trebui să fie uh, accentul pe care îl punem în următorul program o întrebare. În școli, de exemplu, uh, copiii sunt învățați că păsările mănâncă insecte și care ar fi, putea fi efectul pentru biodiversitate? Să felicit pe colega noastră pentru acest raport și să îi confirm că suntem uh, alături de dânsa în toate ideile pe care le-a promovat. Uh, eu aș vrea un singur lucru să subliniez și asta ar trebui să-l avem în vedere mai intens deoarece în uh, unele state noi membre problema biodiversită biodiversității este un pic uh, privită anormal. Uh, eu dau exemplu din, din țara de unde vin, din România, unde se pregătesc sub acoperirea unor mari proiecte, știu eu, miniere, unor mari proiecte de dezvoltare, se pregătesc crime împotriva naturii în România și dau exemplu aici cu exploatarea, exploatările minerii uh, de aur uh, de la Roșia Montana, de asemenea cu faptul că este pe cale să producă o crimă împotriva naturii România până faptul că a început să se taie din pădurea seculară a României, pădure care de poate mii de ani nu a fost atinsă, dar sub pretextul dezvoltării se atingă acest lucru. De aceea eu aș pune mai pregnant accentul pe prevenire și pe control efectiv din partea Comisiei Europene uh, a acestor fapte care nu trebuie să se întâmple și trebuie uh, prevenite neapărat și urgent. Vă mulțumesc. Foarte bine. Mulțumim pentru această intervenție. Cred că acum putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și ne-a mai rămas puțin timp, fiindcă mine audierea începe la 15.45. Facem acum o mică pauză, dacă sunteți de acord, până începe audierea, o mică pauză de cafea sau ce doriți dumneavoastră. Deci reluăm la fără un sfert și începem atunci audierea. Suspendăm sesiunea deocamdată.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 Experții sunt aici cu noi, le urăm un bun venit călduros. Și fără alte cuvinte de bun venit, o să trecem direct la, activ- la programul nostru. Doamna Țicău va deschide dezbaterea. Doamna Țicău, aveți cuvântul. Președinte, vreau să Uh, mulțumesc și experților că au răspuns invitației noastre. Uh, cred că subiectul guvernării electronice este unul uh, extrem de important și necesar realizării pieței interne digitale și de aceea aștept cu interes intervențiile experților, întrucât ne dorim ca prin raportul pe care îl are Parlamentul și anume e-guvernare vârf de lance pentru realizarea pieței interne digitale. Deci ne dorim ca prin acest raport uh, să avem o introducere în uh, e-government, uh, să identificăm starea de dezvoltare a serviciilor de e-government, să identificăm barierele care există și au fost identificate atât uh, în interiorul statelor membre, dar și la nivel european uh, pentru a asigura interoperabilitatea serviciilor de guvernare electronică și, în ultimul rând, să încercăm să identificăm împreună acei factori cheie pentru succesul uh, și dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică. Practic, vom discuta atât despre Uh, rețelele de comunicații, de sistemele de comunicații necesare, uh, dar și despre sistemele, de, sistemele informatice necesare. Uh, vom discuta despre stadiul de dezvoltare a diferitelor servicii de e-government, nu doar în Europa, ci și în afara granițelor Uniunii Europene. Vom uh, aborda um, elemente privind uh, cadrul legislativ existent la nivel european, directivele europene aplicabile și modul de transpunere în legislația națională a acestora. Vom discuta despre uh, semnătura electronică și recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice la nivel european, de asemenea recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice și cu sisteme din alte țări din afara Uniunii Europene. Vom discuta despre identitatea electronică uh, și, evident, uh, vreau să subliniez aici uh, faptul că încă din 2001 a existat un plan ambițios privind implementarea serviciilor de guvernare electronică. În 2003, Comisia Europeană a propus un număr de 20 de servicii publice de bază ce trebuie să fie furnizate și prin mijloace electronice. Uh, 8 uh, se refereau la întreprinderi și 12 dintre aceste servicii se refereau la uh, mediul de afaceri. Uh, cred că sunt câteva dintre servicii care sunt extrem de importante și aici mă refer la sistemele electronice de achiziții publice, care au dovedit numeroase beneficii prin introducerea lor. De asemenea, ne vom uh, referi la plata taxelor și impozitelor uh, prin uh, mijloace electronice și, nu în ultimul rând, putem discuta și despre servicii inteligente de transport și inclusiv de un grid energetic inteligent. Deci aplicațiile sistemelor de guvernare electronice sunt extrem de importante, vaste Uh, și de aceea cred că e important să discutăm despre un nou cadru legislativ uh, necesar sau modificarea cadrului legislativ existent pentru a permite o mai bună dezvoltare a serviciilor de e-government. Uh, putem să discutăm de asemenea de o nouă infrastructură informatică și de comunicații necesară, Uh, și, uh, evident, uh, cred că importante sunt securitatea sistemelor de guvernare electronică, de asemenea recunoașterea mutuală a semnăturii electronice și identitatea electronică. Aici așteptăm cu interes propunerea Comisiei în anul viitor. Va trebui să discutăm în raportul nostru despre indicatori de performanță a serviciilor de guvernare electronică, despre resursele financiare necesare și, nu în ultimul rând, despre cooperarea internațională. Uh, raportul nostru, așa cum vedeți, uh, pleacă de la trei documente de bază ale Comisiei, trei comunicări. Uh, o comunicare referitoare la utilizarea facturilor electronice și adoptarea acestora nu doar la nivel voluntar, dar la nivelul întregii Uniunii Europene, Uh, vorbim uh, de asemenea de, com de comunicarea Comisiei privind uh, planul de acțiune pentru guvernarea electronică și de asemenea vorbim despre comunicarea Comisiei privind un cadru de interoperabilitate privind serviciile de guvernare electronică. Dar plecând de la aceste trei documente, așa cum am precizat anterior, este important să discutăm să evaluăm uh, stadiul de implementare al uh, serviciilor de guvernare electronică în diferite state membre, să vedem uh, dacă există și care sunt acestea, care sunt barierele pentru dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică, care sunt barierele întâlnite pentru a asigura interoperabilitatea între serviciile de guvernare electronică dintre diferitele state membre Uh, și de asemenea să identificăm împreună uh, acei catalizatori care pot uh, contribui la dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică. Vreau să menționez faptul că noi raportul îl vom da la traducere în, la începutul lunii februarie, ianuarie. Practic, pe 6 februarie vom discuta în cadrul uh, Comisiei ITRE uh, raportul, urmând ca după aceea să avem uh, pe data de 15 februarie deadline pentru depunerea amendamentelor. Eu cred că ceea ce facem astăzi prin această mini-audiere, dar și prin raportul pe care îl realizează Parlamentul European privind dezvoltarea serviciilor de e-government ca vârf de lance în realizarea pieței interne digitale, va ajuta um, Uniunea Europeană să elimine acele bariere care există uh, astăzi în a avea servicii de guvernare electronice transfrontaliere și interoperabile. Aștept, uh, prefer să mă opresc aici, aștept cu interes uh, prezentările experților, întrucât împreună cred că avem uh, obligația de a avea un uh, raport uh, ambițios, un raport care să stea la baza dezvoltării serviciilor de guvernare electronică la nivel european. Mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc. Ganz herzlichen Dank und ich darf direkt ohne lange Vorrede weitergeben an Mulțumim foarte mult. Acum am să dau direct cuvântul domnului Juan Areghi McGillian, ofițer de proiect care se ocupă de TIC pentru guvern și servicii publice la Digi Information Society and Media. Aveți cuvântul, domnule Ghiu. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să vorbesc astăzi în cadrul acestei mini-audieri. Îi mulțumesc și doamnei Țicău am ascultat uh, remarcile dumneavoastră introductorii și, într-adevăr, cele spuse de dumneavoastră sunt aspecte uh, cu care și Comisia este de acord. Importanța guvernanței electronice per ansamblu și dezvoltarea pieței unice digitale electronice. Am pregătit câteva imagini care vor apărea pe ecran imediat. După cum am spus, încă o dată, este o plăcere să fiu astăzi aici și sper că prin prezentarea mea veți putea să aveți o privire de ansamblu asupra situației și Asta sper că va ajuta la consolidarea poziției Parlamentului în ceea ce privește spiritul guvernanței uh, electronice pentru o piață unică electronică. În ceea ce mă privește, eu mă voi referi la planul de acțiune european e-government, care a fost adoptat cu un an în urmă. Weekendul trecut a fost prima aniversare a acestui plan de acțiune. De îndată ce o să-mi apară și imaginile pe ecran, o să încep prezentarea. Thank you. It's uh, another case for promoting Iată încă un motiv să promovăm interoperabilitatea între instituții. Faptul că durează puțin până se încarcă imaginea. Prin urmare, întâi de toate, de ce avem nevoie de un nou plan de acțiune uh, e-government. Am avut un astfel de plan din 2006 până în 2010. Toate statele membre au înregistrat progrete, proiect, progrese solide în ceea ce privește strategiile pentru guvernarea electronică, servicii online și așa mai departe. Și atunci întrebarea este de ce am avea nevoie de încă un astfel de plan? După părerea noastră, Există patru principale provocări pentru dezvoltarea guvernării electronice în Uniunea Europeană, care înainte nu existau. În primul rând, există o nevoie crescută, o cerere crescută pentru o mai mare transparență, o mai mare deschidere la nivelul administrațiilor. De asemenea, există o cerere foarte puternică cu privire la uh, facilitarea acțiunii cetățenilor și întreprinderilor. Există o schimbare a relațiilor dintre guverne și cetățeni sau guverne și companii. Se cere modificarea modului în care suntem guvernați sau se guvernează. A treia prioritate importantă este consolidarea pieței interne, pieței unice electronice, statele membre și Comisia au înțeles că prin dezvoltarea de soluții pentru guvernanța electronică a sistemelor electronice, dacă acest lucru se face izolat, separat, nu vom face decât să creăm bariere în calea unei funcționări a pieței unice. Bariere acolo unde înainte nu existau, bariere fiscale, de exemplu, și ne-am gândit să corectăm această situație. Și Având în vedere climatul financiar actual, este în interesul nostru al tuturor să ne asigurăm că sectorul public este unul care poate funcționa eficient, durabil și adecvat uh, secolului 21. În ultimii doi ani, cel puțin, a existat un impuls politic foarte solid în care a susținut această evoluție. După cum am spus, transpunerea concretă la nivelul nostru constă în lansarea planului de acțiune pentru guvernanța electronică, lansare ce a avut loc anul trecut și acest plan de acțiune a fost rezultatul unei declarații ministeriale din 2009, care a fost făcută la Malmö. Acolo toți miniștrii, reprezentanții statelor membre, și-au uh, dovedit angajamentul politic pentru un nou plan de acțiune pentru guvernanță electronică. De asemenea, industria a sprijinit această acțiune, industria fiind un factor foarte important și, ca noutate, am avut și o declarație a cetățenilor care a subliniat, evident, nevoia de transparență, participare și uh, facilitarea intervenției cetățenilor și a mediului de afaceri. În urma acestor activități au rezultat patru priorități politice. Uh, consolidarea utilizatorilor, consolidarea pieței interne, eficiență și efectivitate și crearea de precondiții pentru ca toate lucrurile menționate să poată fi puse în practică. Precondiții înseamnă uh, facilitator cheie, semnătură electronică, de exemplu, apoi utilizarea la maxim a noilor tehnologii pe măsură ce acestea apar, deci arhitectură orientată pe servicii, cloud computing și așa mai departe. Pentru a ne asigura că această perspectivă care a fost prezentată la Malmo poate să fie pusă în aplicare. În această imagine vedeți care sunt legăturile între declarația de la Malmö și agenda digitală pentru Europa. Vedeți că planul de acțiune pentru guvernanță electronică îi servește la doi stăpâni, dacă putem spune așa. Aveți și cele patru priorități care sunt explicate cu câteva detalii. Puteți vedea că pentru prima prioritate ce înseamnă facilitarea acțiunii cetățenilor și mediului de afaceri. Ne referim la crearea de servicii centrate pe utilizator, personalizate și accesibile tuturor, Nu știu dacă se vede în sală ce scrie pe ecran. Oricum, acolo spune uh, producerea în colaborare a serviciilor, adică să deschidem ușile, ferestrele uh, guvernelor către terți, astfel încât și aceștia să poată participa la crearea și livrarea serviciilor de guvernanță electronică, mă referim la societate, la părți terțe individuale, trebuie să recunoaștem faptul că există foarte multe cunoștințe și multă creativitate, care nu e neapărat la nivelul administrațiilor guvernamentale. Și cooperând cu societatea civilă, cu terți, putem crea servicii mai bune pentru toți reutilizarea informațiilor din sectorul public, aspect cheie pentru crearea unui, unor guverne mai transparente, mai deschise, lucru care duce și la crearea de oportunități de afaceri. Permitem dezvoltatorilor să utilizeze informațiile, volumele mari de informații eh, de la nivel public pentru a crea noi servicii, noi aplicații. O mai mare transparență și Asta se aplică și pentru facilitarea participării cetățenilor la procesul decizional, legislativ și așa mai departe, astfel încât toată lumea să fie mai bine inclusă în toate aceste proiect, procese. Cea de-a doua prioritate, consolidarea pieței interne. Barierele pe care le-am menționat anterior Știm că rolul guvernanței electronice este să ne facă viața mai ușoară, să uh, obții un serviciu sau să finalizezi un proces prin doar câteva clicuri. Lucru posibil la nivel național într-un stat membru, dar când vrei să faci acest lucru în alt stat membru, este fie imposibil, fie la fel de dificil ca utilizarea procedurilor clasice pe hârtie. Și ideea este să creăm servicii de guvernanță electronică integrate la nivelul întregii Uniuni, să promovăm mobilitatea personală, astfel încât studenții să se poată deplasa mult mai ușor ca înainte în întreaga Uniune Europeană, oamenii să poată să se, uh, să-și stabilească reședința, să se pensioneze în ce țară doresc și toate aceste proceduri să poată fi acoperite online de acasă. La fel și cumpărarea de produse pe internet. Și Apoi avem și serviciile transfrontaliere. Unul dintre obiectivele planului de acțiune până în 2015 trebuie să avem o serie de servicii transfrontaliere care să fie disponibile online. Și în al treilea rând avem eficiență și eficacitate. La ce ne referim? Am vrea să știm mai multe despre modul în care sistemele TIC modifică procesele de la nivelul administrațiilor de stat, deci guvernanța electronică nu înseamnă pur și simplu să ai un site de web care este postat online. Dacă vrem să ne bucurăm de toate avantajele guvernanței electronice, trebuie să mergem mai departe, deci să restructurăm modul în care funcționează administrațiile publice. Evident, guvernanța electronică trebuie să ducă la reducerea birocrației, și acest lucru să fie foarte vizibil și de asemenea are și potențialul de a asigura o guvernanță ecologică mai verde, fiindcă se reduce durata călătoriilor, eh, volumul de hârtie folosit este redus și așa mai departe. Și un element final care stă la baza tuturor celor menționate până acum este reprezentat de precondiții, specificații deschise și interoperabilitate, mai ales pentru piața internă, facilitator cheie, cum am spus, uh, semnătură electronică și identitate electronică și uh, guvernanță electronică inovatoare pentru a putea exploata la maxim toate aceste avantaje. Care sunt instrumentele pe care le are Comisia la dispoziție? După cum știți, guvernanța electronică nu este un domeniu în care Comisia are o competență ca atare, cel puțin nu competențe legislative oficiale, dar din anul 2000, statele membre au convenit că importanța acestui subiect este strategică pentru Uniunea Europeană și toate statele membre trebuie să coopereze pentru a ajunge la îndeplinirea unor obiective comune. Avem politicile ca instrument prin intermediul planurilor de acțiune, vor fi plan, patru planuri, avem conferințe ministeriale, avem sprijin de la nivel înalt, politic înalt, am avut întâlnirea acum o lună de la Poznan, și avem și, foarte important, schimb de bune practici, stabilirea de jaloane, de repere. Avem uh, și instrumente financiare la dispoziție pentru a acționa. Avem activitățile de cercetare prin programele cadru pentru cercetare, al șaptelea în acest caz. Avem un obiectiv, TIC pentru guvernare și modelare politică și de asemenea punerea în aplicare e foarte importantă, în special prin uh, programele pentru sprijin pentru politici TIC. În această imagine vedeți cum uh, e structurată una dintre priorități, consolidarea pieței interne, cum abordăm provocările investind în servicii transfrontaliere de guvernanță electronică, stabilirea unei liste comune de servicii publice transfrontaliere cheie și, sigur, um, oferirea de aceste servicii de guvernanță electronice interoperabile. Încă o imagine, încă un slide și închei. Am vrut să subliniez aici două aspecte cheie ale agendei digitale referitoare la identitatea electronică și semnătura electronică. Una dintre acțiunile cheie este revizuirea directivei privind semnătura electronică și avem acțiunea cheie 16, revizuirea recunoașterii și identificării electronice. Aceste subiecte vor fi sigur abordate pe larg în lunile care urmează. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru atenție. Ganz herzlichen Dank. Das waren die Informationen von der Kommission. Jetzt haben Sie Mulțumim. Iată, Comisia ne prezenta cele mai noi informații în acest domeniu și dacă doriți, acum e ocazie bună să le punem întrebări. Dacă nu vreți să puneți întrebări, trecem la a doua prezentare. Dar iată că există o întrebare din sală. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei observații și trei întrebări. UE a fost extrem de activă teoretic la promovarea guvernării electronice, cel puțin uh, din 2005 cu programul e-Europe. Există mai multe studii referitoare la disponibilitatea și utilizarea acestor servicii în statele membre. Însă, în multe cazuri, rezultatul politicilor de guvernanță electronice n-a fost unul impresionant. În multe state membre, printre care și Grecia, Tehnologiile TIC și guvernanța electronică au fost folosite într-un fel care nu combate de roc birocrația. Există multe proiecte guvernamentale create de guverne pe baza acelor larași principii birocratice, ca înainte. Deci, într-un fel, am folosit eficient, ineficient uh, tehnologia cea nouă pentru a uh, crea și mai multă birocrație. Acesta este dacă vrem să convingem cetățenii să folosească computerul și internetul, trebuie să le oferim servicii utile și conținut concret pentru viața lor de zi cu zi. Dacă nu facem acest lucru, atunci baza pentru agenda noastră digitală nu va exista progresul înregistrat de Europa în ultimii ani ceea ce privește guvernanța electronică mă duce la câteva întrebări. În primul rând, cum evaluați uh, evoluția serviciilor electronice în acest domeniu la nivelul statelor membre? Apoi, ce face Comisia pentru a crea o piață unică electronică cu adevărat funcțională dintre care guvernanța electronică este o parte importantă și, în al treilea rând, care sunt obiectivele măsurabile pentru guvernanța electronică, ce au fost îndeplinite și care sunt obiective pentru viitor care să poată fi cuantificate. Mulțumesc! Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Eu aș vrea să îl întreb pe domnul Argui care vor fi resursele financiare Uh, pentru cadrul financiar uh, viitor 2014-2020 uh, pentru implementarea serviciilor de guvernare electronică. Și poate nu mă refer atât la dezvoltarea lor la nivel național, cât la asigurarea interoperabilității transfrontaliere a acestora. Există programul Orizont 2020, dar mai există cu siguranță și alte uh, Uh, linii uh, în uh, viitorul cadru financiar multianual care pot fi utilizate pentru serviciile de guvernare electronică. Și v-aș ruga să ne dați mai multe detalii. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu aș dori să mulțumim să mulțumesc vorbitorului pentru prezentarea pe care am auzit-o. Îmi cer scuze că am ajuns destul de târziu. Probabil deja ați discutat aspectele pe care le voi aduce eu acum în discuție, însă oricum, Ați prezentat cele patru priorități din planul de acțiune. Ce avem nevoie de o bună coordonare între statele membre dacă vrem să răspundem la aceste provocări. Vedeți această coordonare mai bună în prezent? Există ea? Asta e întrebarea mea. Vă mulțumesc. Revenim acum la vorbitor, rugându-se ne răspundă la întrebările puse. Vă mulțumesc pentru observațiile făcute și pentru întrebările pe care le-ați pus. Domnul Iucalas. ținte măsurabile pentru e-government. E bine, în planul de acțiune anterior existau ținte precise doar pentru achizițiile publice. Se spunea că până în 2010, 50%, nu 100% din toate achizițiile publice ar trebui să se facă online și acestea trebuiau să, la, la acest serviciu urma să recurgă 50% dintre firme. Ei bine, estimarea de atunci a fost exagerat de optimistă. Ultimele cifre pe care le-am primit ne arată că disponibilitatea programelor de achiziții publice în 2010 era încă de sub 60% și nu avem cifre relevante pentru cealaltă țintă în materie de achiziții publice. În acest plan de măsuri am inclus câteva obiective ambițioase, însă în același timp mai realiste. Dorim ca până în 2015 50% dintre cetățenii europeni să folosească servicii de orice fel de, de, de e-government. Pe 2010 cifra este în jur de 42%. în ultimii ani. Progresele n-au fost foarte rapide, dar în 2010 tendința a fost semnificativ crescătoare. Sperăm că acest trend să continue. Același indicator îl avem însă pentru firme, 80% dintre firme să folosească e-government. În prezent 60%, un pic peste 60% recurg la servicii de e-government și sperăm să atingem cei 80%. Cum măsurăm disponibilitatea serviciilor de e-government? După cum spunea doamna Țicău, avem cele 20 de programe online, se măsoară eficiența lor încă din 2001 Conform metodologiei stabilite, putem constata că țintele au fost îndeplinite în mare parte. Există unele state în care această disponibilitate atinge sau e aproape de 100% în materie de disponibilitate a serviciilor de e-government. Există disparități între statele membre, însă tendința e că toate statele membre înregistrează progrese semnificative dacă ne uităm la acești indicatori. Ceea ce privește utilizarea serviciilor de e-government, noi folosim uh, uh, cifrele Eurostatului. Ei cooperează cu centrele naționale și colectează date în materie de volum de utilizare a serviciilor de e-government. În ceea ce privește resursele financiare pe care le avem pentru 2014-2020, Comisia a propus ca parte a orizontului 2020 o facilitate europeană menită a asigurat dezvoltarea rețelelor transeuropene, energie, comunicare și TIC. În principal, broadband de, înaltă, de mare viteză. Învelopa pentru TIC este de 9,2 miliarde. Asta e propunerea Comisiei. 2 miliarde vor merge pe dezvoltarea serviciilor de guvernanță economică transfrontalieră, identitatea electronică, achiziții publice electronice și așa mai departe. Propunerea Comisiei a fost trimisă Consiliului și Parlamentului și o să le discutăm în alte foruri. În ceea ce privește ultimele întrebări, coordonarea cu sta- între statele membre, ar, ar fi trebuit să, să menționez acest lucru că a cincea prioritate a planului de acțiune este categoric un capitol distinct pe această temă în planul de acțiune. E adevărat că nu putem face nimic dacă nu convingem statele membre să coopereze unele cu celelalte. Și în ultimii ani, Acestea s-au arătat extrem de dispuse să lucreze împreună și să se implice. În strategia anterioară 2010 aveam un subgrup pentru guvernanță electronică, acum aceasta este parte din agenda digitală, există un grup de, pentru guvernare electronică, reprezentanța fiecărui stat membru și aceștia împreună decid, analizează progresele făcute, împărtășesc exemple de, de, de, de bună practică discută dacă progresul făcut este suficient, dacă prioritățile politice anterioare se mai aplică și așa mai departe. Deci statele membre categoric sunt protagoniști importanți și coordonarea eforturilor este una dintre prioritățile majore ale acestui plan de acțiuni. Mulțumim foarte mult pentru informațiile prezentate. Asta înseamnă că am încheiat această primă discuție. Trecem acum la a doua parte. Invit aici pe domnii Katina și Peter Brain. Vă rog să luați loc la prezidiu. Jawohl, und wir, we will start just in a second. O să începem într-o clipă. În ceea ce privește avantajele facturării electronice pentru Europa, avem plăcerea de a bun venit domnului Michel Catina și domnului Peter Breine. Ambii au câte 10 minute pentru prezentări, după care le vom pune o serie de întrebări. Vă rugăm. Domnule Catina, aveți cuvântul. Madame Ticau. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei Țicău. Reprezint aici două direcții generale care se ocupă de facturarea electronică este direcția mea generală întreprindere și industrie și de asemenea și direcția generală piață internă și servicii. Primul meu mesaj ar fi să insist asupra contribuției acest, acestei inițiative de facturare electronică la creștere și ocupare. Este vorba de o inițiativă structurantă a obiect- și obiectivul este ca întreprinderile să introducă sisteme integrate și total electronice pentru operațiunile lor. Facturarea electronică, din acest uh, punct de vedere, uh, este aplicabilă uh, întreprinderilor. Facturarea electronice stă în mijlocul activității oricăror întreprinderi mici sau mijlocii sau mari și reprezintă un factor esențial în contabilitate. Trecerea spre o facturare electronică înseamnă trecerea în lumea digitală. Există un beneficiu real în ceea ce privește competitivitate și eficacitate. Facturarea electronică scurtează uh, timpul de plată, uh, scade riscul de erori, uh, scade scad costurile de imprimare și, de asemenea, un sistem digital, digital poate fi integrat. Se consideră că doar 10% din volumul total de facturi emis de uh, societăți se uh, face pe cale electronică. Deci, potențialul facturării electronice este unul foarte mare și poate să fie exploatat la scară europeană. Există tehnici de ultimă oră există și uh, bariere de reglementare care limitează utilizarea acestei facturări. În acest context, Comisia s-a angajat să susțină facturarea electronică. După cum știți, Comisia Europeană a adoptat anul trecut, în decembrie 2010, o comunicare legată de facturarea electronică. S-a propus un plan de acțiune pentru ca facturarea electronică să Uh, devină uh, principala modalitate de facturare până în 2020. Este vorba de patru priorități. Prima, să se asigure un cadru juridic non-discriminatoriu pentru facturile electronice. După cum știți, cadrul actual discriminează împotriva facturilor electronice. În al doilea rând, să susțină adoptarea facturării electronice mm, de către IMM-uri dacă IMM-urile trec la facturare electronică, înseamnă că majoritatea societăților vor utiliza acest mod. De asemenea, facilitarea interoperabilității, în al patrulea rând, să se promoveze adoptarea unui standard comun, unei norme comune. După un an de lucru asupra acestor acțiuni, s-au înregistrat avans, s-au înregistrat progrese notabile în uh, domeniul juridic cu directiva TVA adoptată în 2010, care a eliminat discriminarea între facturarea pe hârtie și cea electronică. Comisia Europeană a redactat fișe explicative pentru a facilita înțelegerea textului juridic și pentru a asigura o transpunere Uh, cea mai bună transpunere din partea statelor membre. Pe lângă semnătura electronică, uh, unde există probleme cu directiva actuală, uh, Comisia s-a angajat să revizuiască semnă, directiva semnăturii electronice până în 2012. În ceea ce privește adoptarea facturării electronice de către IMM-uri, Comisia a lansat proiecte sectoriale în mod foarte pragmatic. Acestea constau în elaborarea împreună cu prestatarii de servicii a unor platforme de interoperabilitate între întreprinderi și clienți, implicând o serie de actori plătim prestatarii de servicii pentru a realiza aceste platforme, ceea ce înseamnă că fiecare întreprindere poate să își păsteze propriul sistem digital, creând o interfață cu sistemul uh, furnizorului sau clientului. Aceste interfețe sunt testate și după aceea sunt puse la dispoziția actorilor sectoriali. Până acum avem experiența introducerii platformelor de interoperabilitate pentru sectoarele textile, sectorul transportului. În 2012 vom lansa noi proiecte uh, și anume în domeniul turismului și al alimentației. Peter Brain va aborda problemele care țin de capitolul 4. Uh, aceste probleme țin de normare organismele de standardizare trebuie să clarifice modul de funcționare a facturării electronice cu regulile care trebuie respectate, de asemenea regulile fiscale, regulile pentru productori, producători. Și aici am cerut organismelor de normare europene și, sta- și naționale să uh, găsească o convergență semantică. În momentul uh, în care o factură se schimbă, datele care sunt conținute acolo trebuie să fie uh, normate. De exemplu, informațiile legate de o societate să poate să fie normate. În ceea ce privește interoperabilitatea tehnologică, aceasta este ușor, mai ușor de obținut pentru că uh, dispunem de sisteme care sunt interoperabile. Însă, uh, mai trebuie lucrat. Nu se poate transforma o adresă într-un nume de furnizor, de exemplu. Acestea fiind spuse, al doilea mesaj este că Comisia susține, uh, Comisia nu poate promova singură facturarea electronică. Este nevoie de statele membre. În acest spirit am invitat statele membre să înființeze foruri naționale pentru facturarea electronică. Aceste foruri, forumuri trebuie să susțină facturarea electronică la nivel național Prima, pentru actorii publici sau privați, trebuie să se identifice obstacole și să se găsească soluții pentru a rezolva obstacolele respective. Până acum, 18 state membre au înființat aceste foruri. Italia și Franța au anunțat că uh, aceste foruri vor fi înființate în următoarele luni, deci vom avea 20 de state membre cu foruri naționale în acest sens. La nivel european, am, învițat, am înființat un forum european referitor la facturarea electronică, care coordonează forumurile naționale, acest forum european vrea să, trebuie să evalueze situația pentru a lua măsurile necesare pentru a depăși obstacolele eventuale. Uh, acest forum s-a reunit în septembrie 2011 la Bruxelles, s-au creat patru grupuri de lucru care vor trimite rapoarte în vara anului 2012 către comisie și uh, rapoarte care vor fi dezbătute și care vor permite comisiei să continue să pună în aplicare măsurile necesare pentru mm, facturarea electronică. Pentru a încheia, subliniez importanța facturării electronice, în special în contextul economic actual. Comisia este angajată să promoveze această facturare electronică, însă nu poate să acționeze singură. Are nevoie de susținerea statelor membre și de susținerea Parlamentului European pentru ca facturarea electronică să devină o realitate europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Brainer. Bună ziua tuturor, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc doamna Țico pentru invitație. M-am bucurat. Tot ceea ce a spus domnul Catina corespunde cu punctele, punctele mei, mele de vedere. Sunt Victor Brenner de la PricewaterhouseCoopers, unde conduc o rețea pentru e-guvernare. Uh, avem, am susținut Comisia Europeană în proiecte legate de facturare electronică. Dacă ne uităm pe primul tabel, la nivel european există uh, economii de 243 de miliarde de euro. În Belgia se pot economisi 3 miliarde, miliarde de euro, deci se pot economisi Uh, sume foarte mari de bani. Însă, adoptarea facturării electronice în Europa este mai puțin de 15%. Tehnologia există în momentul actual, reglementările permit facturarea electronică. Una dintre probleme este că, exist, că ne aflăm într-o situație paradoxală. Furnizorii nu pot să trimită facturi electronice, și uh, clienții nu pot să primească uh, facturi electronice. Deci există o problemă de ambele părți. Volumul de facturare, facturări electronice trebuie să crească pentru ca această modalitate să devină relevantă. În primul rând, trebuie să se folosească standardele deschise cerințele juridice trebuie să fie simplificate și acest lucru deja a început și pentru mine lucrul cel mai important este că guvernele trebuie să dea un exemplu. Atunci când se utilizează standardele deschise, trebuie să se rezolve paradoxul standardizării. Ceea ce numesc eu paradoxul standardizării înseamnă că există foarte multe standarde, avem atât de multe standarde încât ajungem să nu mai avem niciun standard. Există un standard ISO din sectorul financiar, un standard OASIS. Știu că acum se lucrează la unificarea acestor standarde, însă Comisia și Parlamentul ar trebui să încerce să stimuleze acest proces de convergență spre un standard unic. Atunci când vorbim despre cerințele juridice, pe baza studiului pe care l-am făcut pentru Direcția Generală Taxud în 2008, am introdus uh, principiul tratamentului egal pentru uh, facturile de hârtie și electronice. Aceste cerințe au fost uh, introduse în directiva de profil, astfel încât societățile pot să aibă control asupra proceselor de afaceri pentru a putea beneficia pe deplin de pe urma facturării electronice. Acest proces deja a început în 2010 prin publicarea directivei, însă directiva trebuie să fie în continuare transpusă în legislația națională. De aceea aș dori să rog Parlamentul și Comisia să se asigure că statele membre implementează și tra- transpun pe deplin spiritul directivei cu un tratament egal pentru facturile electronice, fără cerințe suplimentare. Și, nu în ultimul rând, guvernele trebuie să dea exemplu. Aici, guvernele trebuie, au un rol foarte important. Eu sunt implicat în proiectul E-Prior, care a început în 2007 de inițiat de către Direcția Generală Infra, Informatică și Comunicare. Este un proiect care permite furnizorilor să trimită facturi electronice comisiei printr-un sistem integrat. Mai există și proiectul PEPOL, care permite administrațiilor publice din Europa să uh, deschidă proceduri de achiziții publice în, în domeniul electronic. Astfel, asigurăm interoperabilitatea celor două proiecte. După cum am spus, soluția este una bazată pe internet, prin care companiile pot să trimită facturi într-un mod integrat, dar și pentru IMM-uri este o soluție ușor de utilizat. Avem un portal pentru furnizori, unde orice companie poate, se poate loga pentru a depune facturi electronice foarte ușor. În ceea ce privește utilizarea, 30 de furnizori au fost sau conectat sau vor fi conectați la sistemul e-prior până în, la sfârșitul lui 2011. Am văzut în practică că acest proces este lent, de aceea s-a inclus în contracte o clauză care permite comisiei să oblige furnizorii să depună facturile digital. Digit acum obligă furnizorii să trimită facturile în format electronic. Folosim și mm, furnizori de servicii. Furnizorii trimit facturile către acești uh, furnizori de servicii și Direcția Generală IT uh, consideră că este uh, foarte bine să se folosească acești furnizori de servicii. Și, în ultimul rând, în momentul actual, Digit și DG Employment folosesc acest, această platformă de achiziții publice în format electronic, însă s-ar putea ca Comisia să propună utilizarea obligatorie a sistemului e-prior în interiorul Comisiei pentru ca toate direcțiile generale să folosească acest sistem sunt și membrul, membru al forumului belgian pentru facturare electronică, despre care a vorbit domnul Catina. Formul belgian examinează uh, examinează ceea ce se întâmplă la nivel european și încearcă să folosească ceea ce se decide la nivel european. De aceea este foarte important ca Comisia și Parlamentul să continue cu uh, aceste inițiative pentru a da un exemplu bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această inform- aceste informații extrem de clare. Îi dau cuvântul acum domnului Sucaras pentru a pune o întrebare. Thank you, Chair. Well, uh, though... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cei doi vorbitori, cărora le mulțumesc, au menționat lucruri pe care aveam întrebări. Totuși, mai rămân două chestiuni de lămurit. Aș vrea un răspuns concret cu privire la calea ce trebuie urmată, astfel încât facturarea electronică să poată fi folosită cât mai repede posibil la nivel european, mai ales în tranzacțiile transfrontaliere. Și în al doilea rând, care este calendarul stabilit de comisie și rolul pe care standardele tehnice comune îl pot juca în acest domeniu? Mulțumesc! Herzog. Doamna Herzog. Doamna Țicău, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, este și domnul Kelly care ar dori să intervină. Uh, poate să răspund parțial, deși sunt convinsă că și colegii noștri vor răspunde. Din câte știu eu, din 2009 Comisia a dat deja un mandat uh, uh, organismelor europene de standardizare în ceea ce privește dezvoltarea unui standard comun pentru uh, facturile electronice. Uh, de altfel, uh, mi-aduc aminte și atunci când au fost audierile uh, domnului comisar Tajani, am pus eu atunci o întrebare cu privire la inițiativa privind uh, promovarea facturilor electronice uh, și așteptăm uh, cu interes un plan de acțiune care, într-adevăr, să accelereze introducerea facturilor electronice. Un prim pas, și asta vom menționa și în raport, un prim pas ar fi acela ca toate sistemele de achiziții publice prin mijloace electronice <coughs> Uh, și știm că, de fapt, conferința de la Manchester, fac aici o paranteză, a impus ca până în 2015 50% din toate achizițiile publice realizate la nivel european să fie realizate prin mijloace electronice. Și acum revin. Uh, deci uh, este important ca toate sistemele de achiziții publice prin mijloace electronice să utilizeze și factura electronică. În felul acesta, uh, guvernele vor uh, da un exemplu și în felul acesta și companiile vor fi interesate să utilizeze factura electronică tocmai pentru a putea interacționa uh, și a avea acces la piața de achiziții publice prin mijloace electronice. De altfel, eu am văzut și niște studii făcute de comisie care arată că pentru fiecare factură Uh, se economisesc aproape 6 euro, având în vedere uh, că este mai puțină poluare, că se economisește hârtie, că uh, se fac economii pentru autoritățile de control, se reduc erorile. Deci toate aceste beneficii cumulate au fost cuantificate Uh, astfel încât uh, există dovada că se pot realiza beneficii clare prin promovarea facturării electronice. Deci, repet, cred că guvernele ar putea da exemplu prin legarea uh, facturilor electronice de sistemele publice de achiziții efectuate prin mijloace electronice. Kelly. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă rog să ne dați câte detalii în ceea ce privește cele 243 de miliarde. N-am reținut detaliile corecte. Cum se face distribuirea lor către companii, către guverne? Și aș vrea să știu dacă sunt țări care au o situație mai bună decât altele în prezent și care este situația și la nivel global și ultimul vorbitor a menționat 50% până în 2015, dar avem un obiectiv și pentru 2020. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum poate ar trebui să dăm cuvântul oaspeților noștri să ne răspundă. Domnul Catina, pentru început. Intervenție fără microfon. La, la première question prima întrebare este probabil cea mai dificilă, fiindcă, din păcate, nu avem încă un diagnostic complet convingător sau unul cu care toată lumea să fie de acord în ceea ce privește cea mai bună cale de a garanta dezvoltarea facturării electronice. Dacă așa ceva ar exista, fără îndoială, în comunicarea noastră, n-am fi ales această cale. Deci, vedeți care este abordarea noastră. O abordare în care anumite elemente care sunt bariere au fost identificate și intenția noastră este ca treptat să eliminăm aceste blocaje. Atâta vreme însă cât vor rămâne aceste blocaje, va fi dificil ca facturarea electronică să se dezvolte în mod concret. Și eu personal cred că avem un dispozitiv, mai ales prin intermediul forurilor, fie ele naționale sau europene, pentru a continua în mod constant să identificăm uh, și mai bine aceste puncte de blocaj, acest factor de blocaj. Odată ce am reușit să facem acest lucru, după părerea mea, foarte repede o să vedem o explozie a facturării electronice. Și atunci, răspunsul meu este să vă spun, iată, există un proces, dar nu avem deocamdată o cale clară de urmat, cu excepția celor patru piloni pe care vi-am menționat. În ceea ce privește rolul standardelor comune, Ca să fim clari, cred că ar trebui să diferențiem între semantic și sensul semantic și cel tehnologic. În cel al patrulea pilon am identificat un model, modelul UNCFAT, care este modelul semantic, să spunem. Adică modelul în care explicăm și standardizăm datele care trebuie transmise prin factură electronică cu accentul pus pe posibilitatea de a stabili, de a identifica entitatea, nume, adresă și așa mai departe. Această standardizare semantică e de neevitat. Am solicitat organismelor europene să lucreze împreună cu UNCFACT, care se restructurează tocmai pentru că au existat probleme de birocrație, cum se întâmplă la aceste entități mari, uh, și au format această organizație și acum au o direcție creată pentru a lucra tocmai pe acest aspect semantic al facturării electronice. Și cred, cel puțin, că asta ne va permite să evoluăm către acest model unic din punct de vedere al identificării. Din punct de vedere tehnic, Există foarte multe sisteme și niciodată nu o să ajungem la unul singur. Dar asta nu e chiar așa o mare problemă, fiindcă din momentul în care totul este electronic, vor exista niște interfețe care treptat vor putea să asigure această interoperabilitate. În ceea ce privește contractele publice, achizițiile publice, eu cred că aceste achiziții publice sunt esențiale pentru a modifica domeniul afacerilor și a îndrepta către facturarea electronică. La nivel european există unul dintre cele patru grupuri de lucru care urmărește să identifice bune practici și știm că există astfel de practici în uh, o serie de state europene, hotărâri care au fost luate pentru ca factura electronică să fie obligatorie în orice uh, tranzacție cu autoritățile publice, în special pentru achiziții electronice. Prin urmare, pe viitor va trebui să lucrăm cu membrii acestui for, cu președintele care a fost numit la nivelul forului european, care ne va face niște recomandări și dacă vom avea convingerea că achizițiile publice pot să fie un factor esențial pentru impunerea facturării electronice, vom uh, impune o hotărâre în acest sens. Deocamdată, Comisia dorește să nu facă obligatorie facturarea electronică uh, în ceea ce privește relațiile cu administrațiile publice. Da, sigur, asta rămâne discuta- de discutat și depinde tocmai de recomandările făcute de acest for. În ceea ce privește studiul, vă mulțumesc că mi-a spus această întrebare, fiindcă vedem clar care este dificultatea dacă avem o abordare complet rațională, eh, o să spunem, da, toate companiile trebuie să meargă către facturare electronică dacă sunt atâtea avantaje. De ce nu fac asta? Pentru că rămân o serie de incertitudini, o problemă de ordin cult- cultural, o rezistență la schimbare și din acest motiv noi nu putem hotărâ uh, în numele întreprinderilor. O putem elimina treptat barierele, dar eu cred că ar trebui să facem demonstrații, demonstrații, să arătăm cât de eficient este, prin bune practici. Trebuie să oferim niște elemente tangibile, niște avantaje tangibile pentru că aceste companii să fie convinse că acest procedeu nu doar că nu este imposibil, dar și aduce multe dificultăți. Deci acesta este obiectivul nostru, să luptăm împotriva acestei rezistențe la schimbare. Și o să-i dau coleg, cuvântul colegului meu pentru ultima întrebare, pentru domnul Kelly. Mulțumesc! Ca să completez răspunsul pe care tocmai l-ați auzit, dacă spunem 6 euro pe factură sau 30 de euro pe factură, depinde în funcție de studiu și depinde și de domeniul de aplicare, dacă vorbim despre procese complete, procese mici, deci depinde de abordare. Important este că dacă doar unul din 10 furnizori îți trimit facturi electronice, nu putem vorbi de mari beneficii deși tehnologia există și legislația facilitează acest lucru, deși mai sunt bariere, dar totuși e posibil din perspectiva TVA-ului. Din punctul meu de vedere, Deocamdată lucrurile nu sunt chiar așa de relevante. Dacă doar unul dintre 10 furnizori trimite facturi electronice, de ce să mă strădui să implementez două sisteme, unul pentru factorare pe hârtie și unul electronică, în paralel? Deci, evident, volumul trebuie să crească, facturarea electronică să devină mai relevantă și, din nou, guvernele trebuie să conducă prin puterea exemplului. Cum știți, mulți furnizori din Europa, între 45 și 65% în funcție de stat membru, au uh, relații cu administrațiile publice, deci vorbim despre un, un segment de piață foarte mare și dacă guvernul va cere companiilor respective să trimită facturi electronice, uh, va uh, prezenta și niște specificații standardizate către aceste compa companii Uh, pe date privite de la diferite entități în acest domeniu. Și dacă folosesc aceste standarde și ca exemplu și respectă metodele de conformare, atunci lucrurile vor sta mai bine și sigur trebuie să se dea și exemple de cum să facă acest lucru. Deci exemplul guvernelor prin implementare la nivel propriu este unul dintre aspectele pozitive care pot duce la creșterea volumului facturării electronice. Apoi mai avem promovarea de standarde comune și prezentarea de bune practici în ceea ce privește conformitatea. Deci, evident, guvernele sunt cele care trebuie să dea principalul exemplu aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Îmi cer scuze că insist să ne grăbim, dar nu ne-a mai rămas prea mult timp. Mulțumesc pentru toate aceste informații și pentru natura concretă a comentariilor pe care le-ați făcut. Trecem totuși la următorul punct de pe ordinea de zi, la următorul grup Wir fahren fort und begrüßen Frau Adriani Fert. Trecem mai departe. Îi urăm bun venit doamnei Andriani Ferti, Comisia Europeană pentru Sisteme Interoperabile, ECIS, și îi dăm direct cuvântul. Vă rog, puteți începe prezentarea. Mulțumesc foarte mult! Mă numesc Andriani Ferti, și îl reprezint pe domnul Thomas Vine, care și-a transmis scuzele pentru că nu poate participa și regretele. O să încep prin a-i mulțumi doamnei Țicău pentru amabila invitație de a participa la această mini-audiere organizată de uh, Comisia ITRE. Am să încep prin a spune următoarele lucruri. În ultimii ani, în toate statele membre Administrația publică a făcut eforturi pentru a extinde utilizarea serviciilor de guvernanță electronică, nu doar intern, ci și transfrontalier, principalul subiect pe care îl discutăm de altfel astăzi. Însă, pentru ca administrațiile publice europene să ofere servicii transfrontaliere, interoperabilitatea este un element cheie. Aceasta este esențială pentru potențialul social și economic, pentru ca potențialul TIC să fie maximizat. După propunerea de revizuire a regulamentului privind standardizarea prezentată de Comisie în iunie, Parlamentul a avut ocazia să își aduc o contribuție importantă pentru uh, guvernanța electronică prin adoptarea unui regulament care va facilita interoperabilitatea bazată pe standarde pentru administrație publică. E important să asigurăm o adoptare rapidă a propunerii de reformă pentru a uh, beneficia de interoperabilitate uh, pe baza standardelor deschise. Prezentarea mea se axează pe trei chestiuni principale care rezultă în contextul uh, pe care îl discutăm. În primul rând, importanța interoperabilității și diversele documente politice și legislative care îi sublinează importanța. În al doilea rând, există o nevoie clară pentru uh, uh, platforme deschise pentru a crește alegerea la nivelul entităților economici și pentru a nu restricționa concurența. Și apoi o reformă a standardelor, un pachet care poate să garanteze că cele mai relevante standarde pot fi folosite în achiziții TIC, indiferent dacă sunt create de uh, aceste entități de standarde libere. Există o serie de documente politice și legislative care abordează chestiuni legate de interoperabilitate și care urmăresc să promoveze, general vorbind, interoperabilitatea. Unul dintre exemple este comunicarea Comisiei de acum un an pe acest subiect, făcută în contextul serviciilor publice europene și cadrul revizuit european pentru interoperabilitate, publicat pe 16 decembrie anul trecut. Comisia a subliniat importanța garantării interoperabilității în furnizarea de servicii de guvernanță electronică transfrontaliere prin aplicarea principiului deschiderii. Interoperabilitatea de asemenea, joacă un rol central în agenda digitală pentru Europa, adoptată în mai anul trecut. Una dintre inițiativele emblematice ale strategiei UE 2020. Conform Comisiei, agenda digitală poate să demareze doar dacă avem interoperabilitate și platforme deschise. UE, de asemenea, a avut în vedere politici și legislații care să favorizeze interoperabilitatea încă de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 1990. Interoperabilitatea a fost centrul directivei privind la copyright. Există mai multe aspecte ale directivei, cum ar fi cele referitoare la uh, compilații, care reflectă politici legislative constante în ceea ce privește promovarea interoperabilității. Aceasta a stat și la baza cazului Microsoft și a hotărârii judecătorești din 2007, prin care Microsoft a trebuit să asigure informații de interoperabilitate. A fost uh, o subliniere a faptului că autoritățile referitoare la concurență joacă un rol important în prevenirea abuzurilor. De asemenea, aceasta se găsește și în propunerea de privind reforma de standardizare prezentată de Comisie în iunie, ă, privind reducerea costurilor pentru achiziții publice și promovarea interoperabilității. Câteva detalii acum cu privire la această chestiune pentru a vedea concret la ce ne referim. Capacitatea de a conecta și comunica prin TIC este un instrument indispensabil pentru persoane și entități de toate celelalte feluri din întreaga lume. Această conectivitate se bazează pe interoperabilitate integrată prin intermediul sistemelor TIC. Interoperabilitatea este un program de calculator care poate să comunice și să facă schimb de informații cu alte programe și ambele programe pot să folosească informațiile existente. Interoperabilitatea extinsă poate fi obținută doar prin bazarea pe interfețe standard care stabilesc norme clare de comunicare. Există unele standarde deschise, dar altele sunt închise adică nu obțin cel mai ridicat nivel de interoperabilitate. Și de aceea consumatorii și companiile operează în medii diferite. Dacă ar exista standarde deschise, orice furnizor de servicii și produse ar putea să interacționeze liber cu toți ceilalți. Iar consumatorii pot alege produsele de care au nevoie fără teamă de a pierde funcționalitatea sau controlul datelor proprii. În această lume închisă a proprietarizării există uh, aspecte care au impact asupra serviciilor, piețelor și consumatorilor. Lipsă de ac- uh, acces la un proces democratic, de asemenea, probleme de ordin tehnic Experiența ne-a dovedit că o lume deschisă este o lume a, inovații, a inovărilor continue și a unei game largi de opțiuni pentru consumatori. Experiența ne-a arătat de asemenea că uh, inovația este, uh, devine ostaticul unei lumi în care se pune accentul pe proprietatea sistemelor TIC. Prin guvernanța deschisă, vrem ca cetățenii să poată comunica integrat cu administrația publică, folosind aplicații și servicii interoperabile și că aceștia nu vor fi blocați în tehnologiile unui singur furnizor. Cetățenii nu trebuie să cumpere software ul specifice pentru a avea acces la informații guvernamentale, lucru care trebuie realizat prin respectarea anumitor principii cheie în contextul achizițiilor publice în ceea ce privește produsele TIC. Tratatul privind funcționarea UE prevede principiul nediscriminării și a tratamentului egal. Acestea trebuie să fie aplicate tuturor proceselor de achiziții publice în ceea ce privește comerțul în UE. Statele membre trebuie să asigure respectarea standardelor europene și internaționale în achiziții publice. Specificațiile tehnice trebuie să ofere acces egal pentru toți licitatorii și să nu creeze obstacole nejustificate în uh, deschiderea achizițiilor publice către concurență. Autoritățile contractante nu trebuie să stabilească specificații tehnice astfel încât să excludă produse care îndeplinesc cerințele. Cadrul legislativ actual cere statelor membre să ia toți pașii, să facă toți pașii necesari pentru a folosi standardele europene în achiziții publice în vederea schimbului de informații și de date pentru interoperabilitatea sistemelor. Într-adevăr, conform regulilor actuale, toți ofertanții trebuie să fie tratați în mod egal și nediscriminatoriu, trebuie să acționeze în mod transparent și să nu există specificații tehnice care să excludă anumite produse și de asemenea nu este voie să te referi la o anumită marcă, sursă sau produs. Aceste principii derivă din tratat. Tratatul prevede de asemenea nediscriminare și tratament egal pentru orice proces de achiziții publice în Uniunea Europeană. Există o serie de propuneri privind standardizare adoptate în iunie trecut de comisie. Acestea îmbunătățesc regimul actual, subliniind nevoia ca autoritățile publice să utilizeze pe deplin standardele relevante atunci când își achiziționează software sau servicii informatice. E vorba în principal de standarde care pot să fie respectate de toți furnizorii. Asta facilitează concurența și reduce riscurile de blocaj. Aceste standarde trebuie să respecte anumite criterii, deschidere, consens, transparență și în materie de servicii, standarde în materie de întreținere. Acestea, de asemenea, trebuie să fie neutre și stabile și standardele formulate de anumite entități private și consorții trebuie să fie folosite ca reper în acest proces. Dacă ne gândim la semnificația acestor standarde, dacă vrem să asigurăm echitate și concurență pe piață, este important ca acestea să fie menționate și respectate în achizițiile publice. Comisia a făcut pași semnificativi înainte, după propunerea din iunie 2011, recunoscând și activitatea unor foruri și consorții private. Standardele acestora sunt puse pe picior de egalitate cu cele formulate de instituțiile internaționale sau europene. În plus, mai ales în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, acestea sunt esențiale După cum spuneam, în materie de drepturi de proprietate intelectuală, acestea trebuie să fie folosite pe baza unor licențe care sunt non-discriminatorii și la preț adecvat. Această abordare a fost confirmată de liniile directoare revizuite, orizontale, care confirmă că acestea pot acoperi și autorizarea de licențe fără remunerare. Abordarea este fundamentală. În plus de aceasta, implementarea de către statele membre acestor principii ne va ajuta să sporim gradul de interoperabilitate în domeniul serviciilor publice. De asemenea, trebuie spus că respectarea acestui principiu al deschiderii, care se regăsește în cadrul european, este la fel de importantă. La achiziționarea de produse TIC, autoritățile trebuie să asigure că recurg la standarde deschise. Înseamnă că regulile privind standardele generale sunt respectate. Înseamnă că se va putea face acces fie la servicii open source sau protejate de drept de autor. Și ruga Parlamentul să nu scape din vedere aceste aspecte, mai ales atunci când discută și votează chestiuni ce țin de standardizarea TIC. Dacă vrem să atingem interoperabilitatea, dacă vrem să încurajăm concurența în sector, nevoie de o propunere revizuită privind pachetul de standardizare și nevoie ca aceasta să devină lege în Europa. Vă mulțumim pentru aceste informații. Întrebări, domnul Tucalas? Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări foarte scurte. Cum se poate asigura Uniunea Europeană că efortul în materie de standardizare a serviciilor publice funcționează într-adevăr într-un mod pozitiv și nu împiedică inovarea în materie de servicii publice digitale? Și în al doilea rând, care este nivelul minim de standardizare pe care ar trebui să-l introducem pentru a crea servicii publice la nivel european general și cum poate Europa evita să se cantoneze pe anumite produse. Mulțumim. Puteți să răspundeți la întrebare? Sigur că da. În primul rând, după cum spuneam și în prezentarea mea, cred că trebuie să asigurăm un maxim de interoperabilitate și aceasta este importantă dacă vrem să promovăm inovarea la nivel european. Și noi suntem aici pentru că Uniunea Europeană suferă din cauza acestei lipse de interoperabilitate și asta a afectat în mod negativ inovarea într-un mod semnificativ în ultimele decenii. Asta la prima întrebare. În al doilea rând, în ceea ce privește nivelul minim de standarde și evitarea cantonării sau a formulării unor standarde prea restrictive am să recurg la pregătirea mea juridică și nu la cea tehnică. Cred că propunerea, în, propunerile în formă adoptată de Comisia Europeană în luna iunie acestui an oferă specificații suficient de detaliate, rămânând în același timp suficient de deschise și de generale pentru a oferi un cadru necesar în materie de adoptare a standardelor și în încercarea de a evita o cantonare sau o restricționare a domeniului. Nu știu dacă asta vă, vă răspund într-adevăr integral la întrebare. Bine, mulțumim foarte mult. Cu voia dumneavoastră se dau acum cuvântul doamnei Țicău pentru o serie de concluzii următorul vorbitor s-ar putea să nu ajungă la timp, așa că o să formulăm concluziile acum. O să mulțumesc uh, atât colegilor care uh, sunt interesați de această dezbatere, cât și um, uh, experților care ne-au oferit punctul lor de vedere și recomandări Uh, cu privire la ceea ce se realizează în acest uh, moment uh, la nivelul statelor membre, la nivelul instituțiilor europene, la nivelul companiilor. Deci este necesar un efort concertat, astfel încât să um, reușim să avem o piață internă digitală. Este adevărat, avem nevoie de normalizarea datelor. Uh, acest lucru este extrem uh, de important atât pentru factura electronică, dar este un element care va folosi uh, în general serviciilor de guvernare electronică, pentru că ideal ar fi ca factura electronică să o legăm nu doar de sistemele de achiziții publice, ci va trebui să fie legată și de registrele pentru comerț și de registrele unde sunt înregistrate companiile plătitoare de TVA deci această normalizare va fi absolut necesară la nivel orizontal pentru interoperabilitatea diferitelor servicii de guvernare electronică. Um, în ceea ce privește factura, introducerea facturii electronice, uh, cred că esențială va fi și uh, va, esențial va fi și progresul uh, în ceea ce privește recunoașterea mutuală a semnăturii electronice. Și spun acest uh, lucru întrucât uh, există astăzi o importantă dezbatere uh, cu privire la relația dintre semnătura electronică și autentificare. Un important număr de experți sunt de părere că sistemele privind infrastructura de chei publice sunt utilizate pentru a autentifica utilizatorul și că acest proces este foarte similar cu modul actual de semnare. Uh, directiva electronică privind semnătura electronică definește explicit semnătura electronică ca fiind o colecție de date în format electronic care sunt atașate în mod, uh, sau în mod logic asociate cu uh, alte date electronice și care servesc ca metodă de autentificare. Mă refer la articolul 2.1 din directivă. Astfel, există o bază legală pentru a face o legătură între autentificare și semnătura electronică. Totuși, o distinție între cele două funcționalități trebuie să fie făcută. Practic, orice semnătură va servi într-o anume măsură ca mecanism de autentificare, dar pentru scopul semnăturii electronice, autentificarea referită în uh, directivă uh, poate să se refere la autentificarea datelor și nu uh, la autentificarea entității. De aceea cred că orice proces care asigură doar autentificarea entității nu poate primi neapărat statul, un statut de semnătură electronică. Uh, și de aceea este important să subliniem uh, aici uh, faptul că multe țări care au implementat metode de autentificare a entității sunt într-o etapă tranzitorie și că iar acolo unde metodele de autentificare sunt considerate ca fiind mai prietenoase, dar ele au, din păcate, un Uh, nivel uh, mai uh, slab de securitate. De aceea este important să ne asigurăm că semnătura electronică și identitatea electronică e-identity vor fi bine reflectate în viitorul cadru legislativ la nivel european. De altfel, aș vrea să mă refer puțin la Uh, nivelul uh, de, la faptul că nivelul național de armonizare a funcționalităților uh, privind semnătura electronică în cadrul aplicațiilor de guvernare electronică variază de la o țară la alta. Există un număr mic de țări care au implementat o politică uniformă privind semnătura electronică și infrastructura aferentă, mai multe țări au acordat uh, un, uh, au, au avut uh, focusul pe crearea unui cadru național privind semnătura electronică și mai puțin pe facilitarea unui cadru transfrontalier pentru interoperabilitatea semnăturii electronice. De aceea cred că pentru evoluția aplicațiilor privind interoperabilitatea transfrontalieră la nivel european a semnăturilor uh, electronice uh, pentru, uh, în scopul validării semnăturilor electronice. Cea mai importantă recomandare ar fi să fie creată o federație a autorităților de validare. Conceptul este bazat pe o unică poartă de Uh, validare pentru autorități. Uh, aceasta va acționa uh, practic între autoritățile naționale de validare ale statelor membre. Practic, vom putea în felul acesta asigura recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice. Aș vrea de asemenea să menționez faptul că la nivel uh, paneuropean uh, sistemele de e-government uh, au nevoie de interoperabilitatea soluțiilor de e-identity și de semnătură electronică și de interoperabilitatea infrastructurilor de chei publice. Conform studiilor pe care le-a realizat Comisia, practic sunt cinci state membre care, sunt, care conduc lista statelor care au uh, realizat uh, disponibilitatea integrală uh, și au ajuns la cel mai ridicat nivel de sofisticare a serviciilor de guvernare electronice, mă refer la cele 20 de servicii publice de bază definite de Comisie în 2001. Acestea sunt Austria, Malta, Portugalia, Suedia și Slovenia. Totuși, sunt numai cinci exemple de utilizare a certificatelor electronice într-un mod interoperabil la nivel european. Vreau aici să dau exemplul uh, uh, proiectelor pilot realizate de comisie, proiectul PEPPOL și anume uh, un proiect pilot pentru un sistem transfrontalier privind achizițiile publice prin mijloace electronice, proiectul BRITE, Business Registers Interoperability Throughout Europe, Uh, de asemenea, vreau să menționez faptul că um, cadrul european pentru uh, serviciile de guvernare electronică, uh, mă refer aici la cadrul legal, la standarde, la infrastructură, la aplicații și la managementul aferent. Deci cadrul acesta este nevoie să fie revizuit la nivel european pentru a asigura interoperabilitatea și pentru a furniza servicii electronice atât uh, la nivel național cât și uh, la nivel european. Uh, din păcate, trebuie să recunoaștem că în multe state membre nu s-a realizat interoperabilitate nici măcar între serviciile publice furnizate prin mijloace electronice. Deci nu mă mai refer la serviciile transfrontaliere, ce din păcate multe state nu au realizat interoperabilitatea nici în interiorul unui stat membru privind serviciile de guvernare electronică. Uh, vreau de asemenea să subliniez faptul că este extrem de importantă uh, securitatea uh, serviciilor de guvernare electronică. Vreau să vă anunț că STOA, care este un comitet al Parlamentului European pentru evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice uh, a lansat la solicitarea mea un studiu intitulat uh, Security of Government Systems uh, și uh, cred că este important să urmărim modul în care se va derula acest proces. Invit pe colegii interesați să participe la reuniunile STOA. Vă pot transmite, dacă doriți, care este stadiul de dezvoltare a acestui proiect, astfel încât să puteți participa în mod activ și la uh, Uh, bunul mers a acestui proiect. Aș vrea de asemenea să, pentru că vorbim de securitate și de servicii de guvernare electronică, aș vrea să menționez faptul că am văzut niște statistici privind atacurile care au avut loc asupra sistemelor naționale de achiziții publice prin mijloace electronice. Uh, practic, uh, 53,2%, mă refer la o statistică anuală, au avut uh, o severitate medie, 44,13% o severitate mică și aproximativ 2,5% o severitate mare. O severitate mare însemnând uh, tipuri de atacuri care încercau să preia drepturile de administrator sau tipuri de atacuri care încercau să preia drepturile anumiților utilizatori, sau uh, tipuri de atacuri uh, uh, adresate aplicațiilor web. De asemenea, și la nivelul protocoalelor există anumite statistici privind tipurile de atacuri. De exemplu, pentru protocolul UDP aproximativ 20%, TCP 34,7% și ICMP aproximativ 45,89%. Uh, uh, iată deci că dacă vrem uh, să ne asigurăm că vom avea sisteme interoperabile de guvernare electronică absolut necesare pentru piața internă digitală, este important să asigurăm un nivel de securitate adecvat atât la nivelul sistemelor de comunicații, cât și la nivelul aplicațiilor uh, care uh, sunt necesare pentru uh, realizarea acestei interoperabilități. Vreau să închei spunând că atunci când vorbim de dezvoltarea sistemelor de guvernare electronică, este importantă atitudinea utilizatorilor. Ele trebuie să fie prietenoase cu utilizatorii, standardele și normalizarea datelor sunt absolut necesare pentru a elimina uh, stocarea aceleiași date de mai multe ori în uh, sistem. Uh, formatul datelor este de asemenea important. Vreau să salut recent, adoptata, recent adoptatul pachet privind datele deschise. Practic, el va modifica atât directiva privind utilizarea datelor uh, uh, realizate, stocate de către instituțiile publice, dar uh, va trebui să asigurăm pe viitor și accesibilitatea și compatibilitatea acestor date. Haideți să ne gândim cum vor fi accesate anumite date personale în 5, în 10, în 20 de ani. Toate aceste date care sunt stocate uh, Uh, în sistemele informatice ale diferitelor instituții publice. Ele trebuie să uh, poată fi accesibile uh, și formatul să poată fi compatibil cu evoluția tehnologică viitoare. Închei subliniind încă o dată importanța um, recunoașterii mutuale a semnăturii electronice, importanța um, Uh, pachetului legislativ pe care îl așteptăm anul viitor uh, privind uh, modificarea directivei aferente semnăturii electronice, dar și elemente legislative privind inițiative legislative privind identitatea electronică. În ceea ce privește semnătura electronică, cred că este important să fie realizată această Uh, Federație Europeană a Autorităților de uh, Validare a Semnăturii uh, Electronice pentru a putea asigura recunoașterea mutuală a semnăturii electronice. Cred că mai este mult de făcut, cred însă că trebuie să fim ambițioși. Este important ca atât la nivel european să fie asigurate resurse financiare pentru proiectele pilot sau pentru proiectele legate de asigurarea interoperabilității diferitelor servicii de guvernare electronică. În același timp, trebuie ca și statele membre să aloce bugetele necesare pentru uh, implementarea sistemelor de guvernare electronică la nivel național. Standardele sunt esențiale, securitatea este esențială, dar uh, prin anumite inițiative Uh, putem uh, determina atât guvernele cât și mediul de afaceri să adopte soluții uh, eficiente, gen factura electronică sau să acceseze diferite servicii electronice. Sper să avem un raport interesant. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor experților, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care Uh, sunt prezenți uh, și cu siguranță vom aștepta cu interes uh, și amendamentele făcute de colegi la raport. Vă mulțumesc! mich auch ganz herzlich bedanken und damit die Sitzung schließen. Ganz Mulțumesc. Mulțumesc și eu celor care au intervenit. Suspendăm ședința aici